We have received no questions. Nu am primit nici întrebări adresate Comisiei pentru această reuniune. Acum ne aflăm la punctul 6, timp afectat întrebărilor. Deci dacă nu sunt întrebări pentru Comisie, vă propun să trecem direct mai departe la proiectul de raport referitor la efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare. Este vorba de un schimb de opinii cu raportorul domnul Guerrero Salom. Sí. Gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia unei alte reuniuni, v-am prezentat în linii mari acest proiect de raport și ceea ce doream eu să evidențiez în el. Astăzi vă prezint proiectul raportului, dar din păcate s-a stins microfonul oratorului. Señalaba que en una reunión anterior había tenido la Deci vă spuneam că la o altă reuniune v-am prezentat uh, în linii mari acest raport și astăzi vă vorbesc despre proiectul raportului, despre efectele crizei financiare și economice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Aș vrea să încep prin a vă explica rațiunea acestui raport. Toată lumea știe că acum suntem uh, în plină criză mondială și nu e vorba numai despre o criză economică și financiară, ci și o criză a dezvoltării. Totul a început, așa cum știți foarte bine, anul trecut, la sfârșitul anului trecut. Raportul meu subliniază faptul că deja în anul 2007 am cunoscut o perioadă de criză, o criză legată de politicile guvernamentale. Țările în curs de dezvoltare atunci cunoșteau creșterea economică, ajutorul pentru dezvoltare era în creștere, se făcuseră anumite progrese în aceste țări, dar în ciuda acestor aspecte, eram departe de atingerea obiectivelor mileniului. Și cum spuneam, această constatare este valabilă pentru anul 2007, când criza de anvergură mondială încă nu se declanșase și chiar și atunci eram departe de a um, putea îndeplini obiectivele mileniului, cum spuneam. Și atunci mă întreb, în primul rând, ce măsuri ar trebui de luat pentru a putea regla problemele care decurg din această criză și apoi ce idei noi am putea avea pentru a modifica politica de dezvoltare pe termen mediu și pe termen lung. Și cum putem face pentru a ne respecta angajamentele um, odată ieșiți din această criză financiară și economică? Pentru a putea aborda problemele de dezvoltare pe termen mediu, avem nevoie de inovații în mai multe domenii, noi surse de finanțare, de dezvoltare, o gestionare mai eficientă a politicilor de dezvoltare, de instituții uh, financiare și internaționale a căror conducere să fie mult mai transparentă și mai democratică de acordarea unui loc mai important în procesul decizional la nivel mondial țărilor în curs de dezvoltare. Avem de asemenea nevoie de a lăsa societatea civilă să joace un uh, rol mai pregnant și trebuie să sporim cooperarea între sectorul public și sectorul privat. Cum spuneam, acestea sunt toate atâtea inițiative pe care trebuie să le promovăm pentru a insufla un nou dinamism politicii de dezvoltare internaționale. Raportul pe care vi-l prezint acum include mai multe sugestii de măsuri care pot fi luate în urgență, precum și propuneri pe termen lung pentru a putea introduce aceste noutăți pe care tocmai le-am enumerat în uh, politica de dezvoltare. Așa cum știți, instituțiile europene, Comisia, Consiliul, Parlamentul sunt conștiente de existența problemelor de reglat în urgență, probleme care au devenit cu atât mai stringente în contextul crizei. Suntem martorii scăderii creșterii economice, scăderii prețurilor pentru materiile prime și acest lucru este foarte grav pentru acele țări care trăiesc mai ales din exportul de materii prime. Ne confruntăm și cu politicile protecționiste, care iarăși afectează exporturile din țările în curs de dezvoltare. Există și criza creditelor externe, precum și reducerea fluxului de bani din partea imigranților, din partea diasporei pentru aceste țări. Pentru unele dintre ele, banii trimiși de diasporă reprezintă până la 6% din PIB. Și, în plus, nu mai există atât de mulți bani pentru ajutorul pentru dezvoltare. Iată de ce vă spuneam că avem nevoie de niște măsuri urgente. Dar, în plus, e nevoie și de un scenariu pe termen lung care să conțină idei noi. Proiectul de raport pe care l-ați primit cu toții și care a fost tradus în toate limbile oficiale conține aceste propune, pe unele dintre ele le-am menționat deja, nu are rost să intru prea mult în detalii acum, pentru că doresc să las posibilitatea colegilor, precum și reprezentanților Comisiei și Consiliul, Consiliului să își spună părerea despre raportul meu. Trebuie să ne întărim și angajamentul față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Să nu uităm această dată, octombrie 2010, când adunarea generală a ONU va trebui să evalueze în ce măsură uh, ODM-urile au fost sau nu îndeplinite. Și atunci, cred că singura cale este să ne um, um, angajăm pentru a face la fel de multe eforturi până în 2015, așa cum am făcut din 2000 încoace. Raportul meu mai mizează și pe o um, acțiune din partea statelor membre. Ele sunt primele care au datoria de a-și respecta promisiunile și de uh, a acorda 0,7% din PIB cu titlu de ajutor direct până în 2015. Noi trebuie să dăm exemplul celorlalte țări din lume și celorlalte instituții internaționale. am mai profitat de această ocazie pentru a spune că uh, e nevoie de a se găsi noi surse de finanțare și am mai spus că trebuie să cerem instituțiilor financiare internaționale, în mod special femeiului, și băncii mondiale să acorde imediat împrumuturi țărilor în curs de dezvoltare. S-au făcut multe promisiuni în acest sens, dar, în realitate, aceste finanțări până la urmă nu ajung concret între mâinile um, țărilor în curs de dezvoltare. Evident că aceste împrumuturi participă Uh, la uh, uh, creșterea datoriei externe a acestor țări. Dar, pe de altă parte, le obligă la disciplină bugetară, la crearea unor anumite politici pe termen lung. S-a vorbit și despre folosirea acestei taxe asupra tranzacțiilor financiare internaționale. nu numai pentru a recupera o parte din banii vehiculați pe piețele internaționale, pentru că deja o parte din acești bani au fost folosiți pentru a recapitaliza băncile în urma crizei, ci și pentru a avea un procent mai mare uh, care să, din acești bani care să parvină la uh, țările în curs de dezvoltare. O altă idee este instaurarea unui moratoriu asupra uh, rambursării datoriei externe, un moratoriu valabil măcar trei ani de zile. Deci, o pauză de cel puțin trei ani de zile înainte ca aceste țări să reînceapă să-și uh, ramburseze datoria. Și apoi mai propun și ideea unei taxe uh, ecologice, unei taxe asupra transporturilor, căci pe viitor acești bani ar putea fi utilizați pentru a se lupta împotriva schimbărilor climatice, dar ei ar putea să reprezinte și o nouă sursă de finanțare pentru dezvoltare. Raportul propune ca banii care provin din economiile diasporei, din economiile imigranților, să uh, fie scutiți de uh, comisioane și de impozite. Și de asemenea, țările beneficiare nu ar trebui să impoziteze uh, acești bani când ei parvin familiilor imigranților. Cred că anul acesta deja s-a făcut o propunere uh, cu privire la dobânzile și la comisioanele aplicate acestor bani trimis formă de ajutor familiar. Iată câteva măsuri uh, uh, foarte precise care să se aplice atât sectorului public cât și sectorului privat. Căci angajamentul pe care și-l iau firmele private este un instrument indispensabil pentru dezvoltare. Pentru a nu folosi tot timpul numai bani sub formă de ajutor, ci și bani care uh, sunt investiții uh, în economia țărilor în curs de dezvoltare. Și pentru că acești, uh, aceste investiții să Uh, aibă ponderea cea mai mare pe viitor, mai mare decât ajutoarele. De asemenea, sper să se ajungă la acorduri mai puțin restrictive sau chiar nerestrictive despre uh, schimburile comerciale cu țările în curs de dezvoltare și considerăm că acordurile de asociere trebuie să reprezinte la rândul lor un uh, mijloc de dezvoltare și cerem ca ele să fie negociate într-un timp cât mai scurt în anul 2010. Vorbesc și despre uh, paradisele fiscale. Este uh, una din prioritățile președinției spaniole care își va începe mandatul deja în ianuarie. Și noi cerem Consiliului și Comisiei să se aplice criterii mai uh, severe, mai rigide pentru a instaura transparență în uh, aceste uh, locații care sunt paradise fiscale. Ați văzut ce se face la OCDE și la Banca Europeană de Investiții. În aceste două instituții se preconizează exigențe suplimentare care să se aplice fluxurilor de capital. Și se mai prevăd și alte măsuri de luptă împotriva paradiselor fiscale. Totul se va aplica pas cu pas, dar ar trebui ca firmele multinaționale să fie mult mai clare în contabilitatea lor și să nu existe un sistem care să nu poată fi controlat de organizațiile de control internaționale. Trebuie ca Banca Europeană de Investiții să uh, ia măsuri pe baza acestor criterii și raportul meu se pronunță pentru ca să existe mm, uh, um, o politică de luptă împotriva uh, corupției și o politică fiscală pentru a controla operațiunile financiare. Toate aceste acțiuni sunt strâns legate, se încadrează într-o politică comună, nu e doar o listă. Am putea, de fapt, să avem două mari părți mai întâi deciziile de luat în 2010 pentru a rezolva problemele urgente și pentru a, a ameliora politica de dezvoltare, pentru a respecta obiectivele fixate și o a doua parte. Aș vrea să mai spun că Europa trebuie să fie pionier în domeniul politicii de dezvoltare, trebuie să fie tot timpul în prima linie Trebuie să dăm exemplul și să inspirăm bune practici și din partea altor țări și altor regiuni din lume care s-ar putea implica mai mult în politica de dezvoltare. Și atunci consider că Parlamentul, noi, Comisia de Dezvoltare, trebuie să facem o muncă de încurajare a progreselor și în același timp o muncă de controlare. Trebuie să încurajăm inovațiile și e inutil să vă amintesc că în calitatea mea de raportor sunt deschis oricăror sugestii, oricăror instrumente inovatoare și am să citesc cu atenție toate amendamentele și mă angajez să lucrez cu toată uh, supleția pentru a include acest amendament în raportul meu. Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, vreau să vă rog pe domnul uh, director să spună câteva cuvinte din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, Comisia salută acest raport al domnului Guerrero Salom și uh, susține tot ce scrie acolo. În special, credem că este deosebit de important să atragem atenția asupra faptului că, într-adevăr, criza economică și financiară uh, va avea probabil consecințe mult mai mari și mai dramatice asupra cetățenilor din țările în curs de dezvoltare. Nu vrem nici într-un caz să negăm sau să reducem acest lucru. Este foarte clar că există și o legătură directă despre care o să vorbesc imediat. Vă amintiți și raportorul a menționat că în, la începutul anului uh, când toate uh, țările europene puneau uh, la cale uh, planuri de salvare și de redresare economică și Uniunea Europeană dorea să facă acest lucru. Comisia a propus, într-o comunicare din 8 aprilie, să existe și un plan de recuperare și de salvare pentru țările în curs de dezvoltare și întâlnirea G20 s-a concentrat mai mult asupra țărilor dezvoltate decât țărilor în curs de dezvoltare în acel moment, lucru care uh, s-a schimbat uh, între timp. Deci, în acel moment, de fapt, Comisia Europeană era practic singura care să atragă atenția asupra faptului că această criză va avea consecințe dramatice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și am făcut o listă în acel moment, deci o listă a tuturor măsurilor uh, posibile care uh, corespund în mare măsură cu uh, ceea ce spune raportorul. Deci nu o să intru în detaliu. Cred însă că este important să spunem că reacția Consiliului a fost bună. Consiliul a salutat comunicarea noastră și propunerile pe care le-am făcut acolo, dar Consiliul a arătat uh, foarte clar că nu se va mobiliza niciun uh, euro în plus pentru planul de recuperare. Uh, Așadar, cred că este important să ne menținem și să ne respectăm angajamentele pe care ni le-am făcut, ni le-am asumat la nivel european. Deci și acesta este un lucru cu care sunt într totul de acord cu raportorul. De asemenea, suntem de acord că, uh, deși instituțiile internaționale au creat o serie întreagă de instrumente noi care ar putea fi de ajutor, este adevărat că majoritatea acestor instrumente nu se aplică, de fapt, în țările în curs de dezvoltare. Uh, ele sunt foarte utile pentru țările cu nivel mediu, să spunem, dar multe dintre ele, așa cum ziceam, nu se aplică țărilor în curs de dezvoltare eh, sau eh, nu fac decât să genereze un grad eh, sporit de îndatorare. Ne apropiem de sfârșitul unei perioade de 10 ani în care am redus cu mare efort datoria țărilor în curs de dezvoltare. Deci, Comisia susține foarte tare o serie de proiecte care se desfășoară la ora actuală cu privire la sustenabilitatea și durabilitatea uh, datoriei și monitorizarea acesteia uh, și uh, încât să nu fie nevoie ca peste câțiva ani să începem o nouă rundă de reducere a datoriei. Mulțumim de asemenea raportorului pentru faptul că a menționat inițiativa Comisiei de a crea un instrument suplimentar care, eh, pe care îl numim eh, flexibilitatea vis-a-vis de vulnerabilitate și eh, în care dorim să colaborăm strâns cu instituțiile financiare internaționale și am reușit să lucrăm și să ne completăm foarte bine, pentru că atunci când instituțiile financiare internaționale vin cu credite, putem să oferim niște granturi, deci niște credite nerambursabile, care reprezintă un element suplimentar. Și am reușit să convenim asupra unei liste de țări care au cea mai mare nevoie de astfel de granturi. Uh, nu aș vrea să mă laud, dar vreau totuși să spun că doar în câteva luni am reușit să creăm, iată, un nou instrument pentru a mobiliza resursele nealocate din Fondul European de Dezvoltare și uh, să le uh, dispersăm și în 2009. Ceea ce înseamnă că, de fapt, suntem singurul donator care a reușit să aibă o reacție uh, eficientă într-o perioadă și într-un an în care criza economică și financiară uh, afectează puternic toate țările. Deci, uh, peste câteva zile o să, aveți, o să vedeți un comunicat de presă în care se vor menționa țările care vor beneficia încă din acest an de acest instrument pe care l-am creat. De asemenea, susțin uh, cele spuse de uh, raportor în legătură cu impozitarea și sistemele de impozitare în țările în curs de dezvoltare. Am discutat ieri cu uh, doamna Eva Jolie, chiar în această sală, și am arătat cât este de important să acordăm uh, o atenție deosebită uh, sistemelor fiscale din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să-și uh, colecteze, să-și strângă propriile resurse la buget și pentru a-și consolida eforturile Vreau să vă mai spun că, ca de obicei, Comisia va prezenta la primăvară, își va prezenta pachetul de rapoarte privind uh, realizările uh, și nivelul de atingere a obiectivului uh, mileniului. Vom avea o comunicare cu privire la fiscalitate și impozitare, deci în pachetul de, de primăvară, care privește atingerea obiectivelor mileniului. Așadar, iată un uh, subiect nou căruia îi vom acorda o mare prioritate și vom veni cu propuneri foarte concrete despre felul în care putem aborda mai bine aceste chestiuni și uh, în cadrul uh, colaborării noastre cu țările în curs de dezvoltare. În concluzie, suntem de acord cu Uh, raportul. Există însă un mic uh, comentariu. Având în vedere că se mobilizează uh, niște resurse nealocate din Fondul European de Dezvoltare, este vorba de o utilizare a fondurilor care ar fi fost mobilizate oricum în perioada acoperită de Fondul European de Dezvoltare și credem că este o idee bună să o facem acum. Și tot aici aș dori să vă spun că fondul s-a dovedit până la urmă singurul instrument comunitar care are rezerve. Celelalte instrumente nu pot fi mobilizate pentru a obține niște resurse suplimentare de combatere a crizei. De aceea cred că a venit momentul să ne gândim la viitor în sensul că trebuie să avem rezerve pentru instrumentele noastre uh, de uh, dezvoltare și de asistență. Nu putem să intervenim uh, decât în în acele țări uh, care pot beneficia de Fondul European de Dezvoltare pentru uh, o finanțare suplimentară. Deci această mobilizare uh, suplimentare a fondurilor, iată, s-a putut face doar în cadrul acordului de la Cotonou cu țările ACP. Mulțumesc! Domnule director, trebuie să înțeleg că dacă țările ACP pot să beneficieze de aceste rezerve de finanțare, restul Eh, restul populației eh, nu mondiale nu poate să beneficieze, adică ne spuneți că nu sunt suficienți eh, bani în liniile bugetare pentru, de exemplu, America, de, America Latină? Ei bine, ceea ce se întâmplă este că în celelalte instrumente toate sumele au fost, fondurile au fost deja programate, alocate. Deci trebuie să facem un efort suplimentar acum și posibilitatea este foarte limitată. Dar acest lucru s-ar putea face doar în detrimentul finanțării în anii viitori. În cadrul Fondului European de Dezvoltare am prevăzut uh, Uh, o rezervă nealocată, semnificativă, pe care, iată, o putem mobiliza acum. Este însă, e foarte clar că dacă peste 2 ani vom avea o situație de criză, rezervele noastre vor fi mai mici. Așadar, până la urmă, iată că suntem uh, mulțumiți că putem face ceva în acest uh, moment păstrăm niște rezerve și pentru crizele viitoare și în cadrul Fondului European de Dezvoltare. Domnule director, uh, vă dați seama că unele țări precum Bangladeshul sau Maldivele sau alte uh, țări asiatice vor uh, avea consecințe importante din punct de vedere economic în ceea ce privește adaptarea lor la cerințele climatice un lucru pe care îl vom aborda în curând și în discuția noastră. E vorba de 30 de milioane de oameni care uh, nu vor mai avea unde să stea și care vor trebui să-și găsească uh, un loc pe pământ. Deci nu putem să continuăm să vorbim doar despre uh, Africa și despre Asia trebuie să discutăm și cred că influența noastră în această parte a lumii scade rapid. Domnule președinte, nu am un răspuns, uh, un adevărat răspuns la întrebarea dumneavoastră. Nu pot decât să sper că Copenhaga ne va da răspunsul. Ceea ce pot să vă spun acum este că deja analizăm, în special cât privește Fondul European de Dezvoltare, dar și celelalte instrumente de finanțare. Ne uităm să vedem care ar fi orientarea asistenței pentru dezvoltare Uh, este cerută de schimbările climatice și efectele sale. Așadar, la ora actuală suntem pe cale să operăm uh, revizuirea de etapă de la mm, mijlocul parcursului pentru țările care beneficiază de FED. Și ne-am uh, am cerut delegațiilor lor și mm, statelor membre, deci avem o scrisoare mixtă din partea Comisiei și a Consiliului cu reprezentanții Uh, statelor membre, deci adresate guvernelor uh, pentru a mm, vedea dacă există posibilități pe termen mediu de a reorienta asistența pentru dezvoltare uh, către alte state pentru a combate uh, schimbările climatice și efectele lor. Deci trebuie să vedem și aici dacă putem uh, schimba, modifica prioritățile și măsurile pentru a răspunde acestei uh, provocări. Sigur, este un răspuns parțial, dar unul necesar. Așadar, acum două zile m-am întâlnit în, uh, am avut o discuție în legătură cu schimbările climatice uh, și problema apei. Uh, și administrația UNDP în Bruxelles a arătat că perioada de de adaptare poate eh, trebuie să fie mai, eh, mai rapidă, deoarece procesul se accelerează. Domnule Cashman, mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, eh, să felicit raportorul pentru abordarea mm, holistică pe care a avut-o față de acest subiect atât de important. Și mă bucur că a analizat regimul fiscal, a analizat și problema paradisurilor fiscale. Uh, salut de asemenea faptul că președinția uh, spaniolă va acorda o importanță deosebită acestor domenii. Sigur că abordează și bine face și problema veniturilor din străinătate, pentru că uh, știm că în cazul țărilor în curs de dezvoltare, ele reprezintă o sursă foarte uh, mare a bugetului. Uh, oamenii de acolo uh, profită de banii care li se transmit de către membrii familiilor. Cred că ar trebui să urmăm aici uh, exemplul Regatului Unit în a uh, reduce costurile aferente primirii acestor venituri din străinătate. Uh, E trist să vedem că din uh, fondurile mari care au fost puse la uh, dispoziție de către Fondul Monetar Internațional pentru a răspunde crizei, uh, doar 1,6% și-au găsit calea către țările în curs de dezvoltare. Este interesant dacă analizăm și vedem ce se întâmplă cu țările, să zicem, cu venit eh, mediu. Și o să mai vorbim despre asta. Ne-am întors dintr-o vizită în Botswana și am eh, văzut acolo că mm, ce se întâmplă într-o țară care se numește țară cu nivel eh, mediu. Este vorba de accesul la, la finanțare care a scăzut. Și Trebuie să mai analizăm și nevoile și problemele speciale pe care le au unele țări. Și din nou vorbim despre Botswana și nu este singurul exemplu. Vreau să vă spun că în combaterea problemei legate de SIDA și de uh, ajutoarele pe care statul le acordă celor afectați de această boală. Deci, această listă uh, s-a făcut uh, a țărilor în curs de dezvoltare. Dar țările care au uh, reușit să tragă pragul dezvoltării uh, riscă să rămână în, acest, uh, în această zonă de, de mijloc, deoarece există o percepție care la adresa lor. Această 7% care a fost uh, convenit trebuie să îl păstrăm. Dacă uh, acordăm 7% uh, din 0,7 din GDP, practic ne supunem cu toții acelorași suferințe. E vorba de un angajament și de aceea vreau să spun statelor membre care uh, au probleme că eu nu sunt mare matematician, dar dacă doriți să veniți la mine și să discutăm uh, așa la o cafea uh, sau în biroul meu, o voi face cu mare plăcere. Și în fine, salut abordarea raportorului. Consecințele dramatice uh, Uh, se vor resimți și se resimt deja. Cred de aceea că recomandările uh, pe care le faceți în raportul dumneavoastră și uh, angajamentul Comisiei sunt cât se poate de binevenite. Și aproape că m-am întors din nou la problema acea filozofică a rezervelor. Sigur că trebuie să păstrăm aceste fonduri de rezervă. Trebuie să existe. Eh, dar până la urmă va trebui să le angajăm într-o direcție și, dacă este cazul, să facem apel la statele membre să contribuie cu rezerve naționale, deci să o facem la nivel național. Trebuie să avem curajul să facem în așa fel încât 27 de state membre să acționeze ca unul singur. Ca să fim într-adevăr Uniunea Europeană și nu uh, o ironie de-a lui Groucho Marx. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să-l felicit pe raportor pentru munca sa excelentă. Cred că nu sunt multe de adăugat. Ar fi totuși câteva chestiuni minore care în parte au fost deja menționate de domnul Cashman. Dar fiindcă e vorba de un procent, există uh, pericolul ca volumul de asistență să scadă, dată fiind criza financiară. Aș mai spune că e cam ciudat să luăm bani dintr-un efort comun, care nu e o sumă prea mare, să punem acești bani în rezervă și apoi să facem un efort extraordinar. Nu cred că are rost să scazi efortul normal ca să faci apoi un efort extraordinar. Ar putea să mai fie adăugat faptul că în ceea ce privește criza climatică, care este și ea o criză imensă, trebuie să primim fonduri noi, fonduri suplimentare, pentru că există tendința ca statele membre să spună ei, e tot aia, până la urmă acum luăm uh, ODA pentru a combate schimbările climatice și pentru a face adaptarea la globalizare. În fine, noi trebuie să spunem clar că nu suntem de acord cu așa ceva. În ceea ce privește planificarea Uniunii Europene a fost vorba de 0,6% destinate statelor din Africa, de exemplu. Cred că ne amintim raportul doamnei Woods de la începutul anului, care spunea că este vorba de o problemă structurală și de condiționalitate. Toate că ar trebui să subliniem acest lucru și să arătăm că e necesară o reformă structurală ca să fie posibil ca ă, statele în curs de dezvoltare să aibă acces la aceste fonduri. A, poate ar trebui să ne mai gândim și la niște propuneri făcute recent de niște cercetători uh, conform cărora un procent din pachetul de stimulente din statele industrializate ar putea să fie alocat statelor în curs de dezvoltare pentru a se contracara rezultatele crizei financiare. Poate că ar fi bine să menționăm acest lucru și în raport. În rest, sunt foarte mulțumită și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc. Dorește Comisia să răspundă? Uh, Salom, Doriți să trageți concluziile, vă rog? Sí, muy eh, Domnul Salom, da, foarte rapid vreau să mulțumesc celor care s-au uh, pronunțat pentru raportul meu și aș dori foarte repede să vă spun că uh, elementul de la care s-a pornit este raportul Comisiei din luna aprilie. Este un raport excelent care mi-a deschis foarte mult orizonturile. Acolo s-au pus în evidență anumite lucruri și acestea m-au inspirat în raportul meu. Vreau să felicit Comisia și să îi mulțumesc. Comisia ne-a spus că reacția Consiliului nu a fost una prea favorabilă și ne-a prevenit că această primire riscă să nu se schimbe în uh, viitorul apropiat. Nu vreau să fiu naționalist, dar sunt sigur că în timpul președinției spaniole, președinția Consiliului va da dovadă de o uh, înclinație de a da curs acestor uh, prevederi. Este, nu spun că totul va fi realizat, dar e un punct de plecare, e vorba de o inspirație, de un spirit. Raportul Comisiei în legătură cu obiectivele mileniului este un raport la care va trebui să lucrăm foarte mult, pentru că în timpul președinției spaniole s-a decis pregătirea unei poziții europene pentru adunarea Națiunilor Unite din toamnă, adunare care va revizui situația obiectivelor mileniului. Așadar, așteptăm cu nerăbdare acest raport. Aș dori să revin la ce a spus colegul Cashman. Aș dori să menționez două subiecte. Primul se referă la trimiterea uh, fondurilor pentru imigranți și aceste fonduri sunt foarte importante pentru anumite state. Uh, o mare parte a PIB-ului unor state vin chiar din banii trimiși de imigranți. Unor reprezintă un sfert din veniturile acestor state. Este foarte important și Michael Cashman a mai semnalizat ceva și uh, colegul Keller a semnalizat acest lucru. Și aș dori și eu să amintesc că doream să introduc în raport acest subiect și am să fac acest lucru cu mult entuziasm. Nu trebuie să cădem în capcana procentelor acum, într-un moment de criză, pentru că reducerea PIB-ului statelor dezvoltate poate să ducă la o situație în care menținerea sau creșterea procentului actual ar însemna, de fapt, consacrarea mai puținor resurse ajutorului oficial pentru dezvoltare. Trebuie ca, cel puțin în termeni absoluți, și nu vorbesc aici de procente, vorbesc la modul absolut, trebuie ca angajamentele noastre să nu scadă în, în niciun caz. Și ca să mă întorc la schimbările climatice, banii și resursele pe care le deblocăm ca să ajutăm țările în curs de dezvoltare să combată consecințele schimbărilor climatice nu pot să provină în totalitate din ajutorul pentru dezvoltare actual. E vorba de bani proaspeți, de fonduri noi, resurse suplimentare. Și am amintit de mai multe ori faptul că adunarea Națiunilor Unite din luna septembrie l-a uh, primit pe prim-ministrul spaniol, care a propus crearea unui nou fond de combatere a schimbărilor climatice. Este vorba de un fond care ar servi cel puțin transferului de tehnologie pentru combaterea schimbărilor climatice. Și asta în avantajul acestor state. Așadar, propunerile, comentariile opiniile pe care le-am ascultat aici vor fi incluse în prezentarea finală a raportului meu și în cadrul amendamentelor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor și comisiei și celor care mi-au sprijinit raportul și vă stau la dispoziție pentru eventuale discuții. Now, the... Președintele, raportul va fi votat la 1 martie 2010 și până pe 7 februarie la 6 seara se pot depune amendamente la raportul domnului Guerrero Sal Samon. Salom, mă scuzați. Aș dori acum să trec mai departe la punctul 10. Este vorba de misiunea DEVE și misiunea în Asia de Sud de anchetă în Bangladesh, o misiune ad hoc desfășurată acum câteva săptămâni. Eu am fost șeful delegației și am să vă prezint acum raportul. Dacă nu vă supărați chiar de aici, de la prezidiu, dacă nu dorește altcineva să preia președinție și atunci eu am să trec în sală. În fine. Delegația s-a desfășurat din 23 octombrie până în 3, din 31 octombrie, mă scuzați, până în 3 noiembrie la uh, în Bangladesh. Am fost uh, însoțit de doamna Jean Lambert, președinta delegației cu Asia de Sud și de alți membri ai acestei delegații și ai acestei comisii. Noi aveam drept scop examinarea efectelor schimbărilor climatice asupra Bangladeshului. Este, una dintre, este unul dintre statele care vor avea cel mai mult de suferit din cauza creșterii nivelului mărilor. Am dorit de asemenea să vedem cum anume contribuie ajutorul pentru dezvoltare la combaterea schimbărilor climatice și cum îi putem maximiza efectele printr-o mai bună coordonare și printr-o evaluare a rezultatelor de până acum. Pe lângă echipa care se ocupa de uh, schimbările climatice și ajutorul Uniunii Europene, am mai discutat și cu autoritățile de acolo și a avut loc și o întâlnire cu Comisarul pentru Drepturile Omului. Ne-am întâlnit cu prim-ministrul, cu ministrul de externe, cu președintele Parlamentului, ministrul mediului, ministrul alimentației și al uh, gestionării de dezastrelor, cu reprezentanții opoziției și cu toți șefii misiunilor Uniunii Europene de acolo. Au fost și întâlniri cu agenții ONU, donatori bilaterali, ONG-uri și am vizitat proiecte finanțate de Uniunea Europeană la 200 de kilometri de Dhaka. Este vorba de uh, o vizită foarte instructivă. Concluziile principale sunt următoarele. Este absolut urgent să acționăm acum și dacă nu se iau măsuri imediat pentru a se face adaptări la schimbările climatice prin dedicarea de resurse suplimentare și finanțarea de programe, impactul va fi imens asupra milioane de persoane care vor deveni refugiați ceea ce uh, va uh, însemna o provocare foarte mare pentru statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Dacă aproape 30 de milioane de persoane încep să se deplaseze, vor apărea probleme la nivel regional, în India și conflicte. Și foarte multe dintre acestea, pentru că mulți uh, cetățeni din Bangladesh au relații cu Europa, mai ales cu Marea Britanie, foarte mulți dintre ei vor dori să vină în Europa. Este vorba de aproximativ 20 de milioane de persoane care vor dori să vină în statele membre ale Uniunii Europene. Și nu știu dacă suntem pregătiți pentru așa ceva. Trebuie să uh, ne pregătim să oferim asistență puternică Bangladeshului prin finanțări suplimentare în cadrul conferinței de la Copenhaga, care se desfășoară acum. Guvernul Bangladeshului răspunde provocărilor schimbărilor climatice, alocând 100 de milioane de uh, dolari americani din propriul său buget la programul său de acțiune, de adaptare. Ministrul Mediului a cerut finanțarea imediată, a cerut 10 miliarde de dolari americani pentru programul de adaptare, pentru a se ridica nivelul satelor care sunt amenințate să fie inundate și pentru a inversa efectul ridicării nivelului mării și pentru a construi diguri și de asemenea pentru a reuși să blocheze aceste ape. În cadrul programului ONU pentru dezvoltare și al programelor Uniunii Europene, un sat de o suprafață de 3 acri a fost ridicat cu un metru și jumătate peste linia eh, limită a inundației. Acest lucru s-a făcut în trei luni, a fost realizat chiar de săteni care au adus pământul, l-au compactat și au ridicat nivelul satului. Costul total pentru această suprafață de 3 acri a fost de 6.000 de euro. Satele care erau inundate în mod regulat și ai căror locuitori trebuiau să se refugieze șase luni pe an, nu vor mai fi inundate de acum. De asemenea, nivelul satului și al caselor a fost ridicat, deci acum au produse agricole, pot să, pot să crească găini, oi și alte animale pe care le pot crește acum și reușesc să se întrețină singuri. Este un exemplu foarte interesant de ceea ce se poate face pentru adaptarea la schimbările climatice. Am fost foarte impresionat de acest exemplu, la fel și colegii care m-au însoțit. Iată că s-a putut face acest lucru cu atât de puțin bani mi s-a spus că sunt 30.000 de astfel de, state, de sate în Bangladesh care ar putea să fie înălțate cu 2 metri și astfel s-ar evita inundarea lor. Dacă au putut să facă o suprafață atât de mare, cu 6.000 de euro, ar însemna cât? 180 de milioane de euro, dacă am calculat eu bine, pentru a se înălța toate aceste 30.000 de sate ca să nu fie inundate. Prim-ministrul a vorbit și despre adâncirea albilor râurilor. Pentru, pentru că astfel uh, ele nu vor mai deversa dacă albia este adâncită și pământul scos din albile râurilor se poate folosi pentru a consolida malurile. Toate aceste lucruri sunt realizabile, nu sunt proiecte fantasmagorice, sunt proiecte foarte simple, simplu de făcut și pe care le pot realiza chiar locuitorii de acolo dacă au finanțarea necesară. Guvernul este de asemenea îngrijorat de chestiunea apei și a inundațiilor rapide am avut aici o întâlnire acum două zile cu ambasadorii Indiei, Chinei, Pakistanului, Bangladeshului, Nepalului. Am invitat și pe cel din uh, Bhutan care nu a putut veni. Mi s-a părut destul de clar faptul că uh, ghețarii din Himalai, din Himalaya, de unde uh, se alimentează gangele și alte râuri foarte mari din zonă, inclusiv Indus. Deci acești ghețari se, uh, uh, sunt secați. Este o uh, situație de catastrofă. 1,3 miliarde de persoane uh, care trăiesc în această regiune nu vor mai avea apă sau vor avea foarte puțină apă și nu își vor mai putea iriga uh, câmpurile. Ghețarii se retrag cu o viteză de trei ori mai mare decât se topesc calotele polare. Acești ghețari poartă și supranumele de al treilea pol. Și iată că acum suferă de efecte ale activității omului, pur și simplu. Vă rog, dragi colegi, să faceți aici o diferență. Ghețarii nu se topesc numai din cauza încălzirii globale. Ghețarii se topesc din cauza a ceva ce se numește cărbune. Cenușa de la toate uh, hornurile care ard în India, în China, în uh, Bangladesh, afectează ghețarii, la fel și uh, funingina de la uh, centralele din zonă acoperă ghețarii pur și simplu de un rezidu negru și astfel soarele reușește să topească ghețarii pentru că lumina soarelui nu mai este reflectată cum ar fi fost normal dacă ghețarii nu erau murdari. Dacă am reușit să oprim această funingine, am putea să oprim topirea accelerată a ghețarilor. Și, surpriză, această problemă această chestiune care afectează 1,3 miliarde de persoane în Asia nu se află pe ordinea de zi a conferinței de la Copenhaga. Ei vorbesc despre emisii, dar nu vorbesc despre această problemă specifică. E vorba de o situație unică în care am putea să facem noi ceva. Uniunea Europeană ar putea să-și asume rolul de lider aici pentru a opri aceste emisii de funingine și a împiedica topirea ghețarilor. Am mai descoperit că foarte mulți cetățeni din Bangladesh sunt nerăbdători și doresc foarte mult să-și uh, ia soarta în propriile mâini. Am văzut acest lucru acolo. Ei vor să uh, se ajute singuri ca să evite aceste situații de catastrofă. Ei nu se uită la europeni, nu ne spun haideți voi să lucrați pentru noi. Ei vor să le realizeze singuri aceste proiecte, dar n-au nevoie decât de finanțare pentru a cumpăra și a folosi instrumentele necesare ca să-și pună în mișcare programul de adaptare. Am mai constatat și că este mare nevoie de cooperare regională mai ales în legătură cu problema ghețarilor din Himalaya. Chinezii și indienii au planuri de îndiguire a uh, unui râu din platoul tibetan pentru a crea acolo un punct de confruntare, se pare, între India și China. Eu doresc să-i conving să evităm acest potențial conflict. am fost foarte preocupat de neglijarea de către noi a acestei regiuni. Nu am făcut acest lucru intenționat, pur și simplu am fost foarte ocupați de relația cu statele ACP, dar un sfert din populația lumii trăiește acolo, în această regiune și trebuie să acționăm acum și vorbesc serios, trebuie să acționăm acum pentru că altfel vom avea refugiați foarte mulți și foarte multe alte probleme. Aș dori să închei acum pentru că mai trebuie să facem și alte lucruri, însă aș dori să-i rog și pe colegi să spună câte ceva despre ce v-am uh, prezentat acum. Deci, Sofie, dacă dorești. Grazie, președinte. Dunque. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, domnule președinte, de astăzi al comisiei noastre și pentru felul în care a condus delegația cu foarte multă eficiență și faptul că toți membrii delegației au acceptat în unanimitate părerile dumnealui și analizele dumnealui asupra situației din Bangladesh și împărtășesc concluziile pe care le-a prezentat astăzi. Aș vrea să adaug însă patru elemente care completează ce a spus uh, domnul președinte Deva. Haideți să ne gândim la anumite cifre. Domnul Deva deja a citat unele dintre ele. Avem în această țară o estimare în legătură cu cele 20 de milioane de persoane care ar putea să devină azilanți, refugiați climatici care s-ar îndrepta spre Europa în următoarele decenii este o evaluare dintr-o sursă britanică și este o cifră asupra căreia, pe care nu o putem uh, uh, neglija. Și gândiți-vă de asemenea că mai mult de 20% din suprafața Bangladeshului riscă să fie complet acoperită de ape dacă nivelul mării crește cu numai 0,8 metri. Este o țară în care 50% din populație are mai puțin de 15 ani și deci 30% din cei uh, uh 150 de milioane de locuitori, nu este subnutrită zilnic. Cred că aceste cifre pe care le-am uh, dezbătut uh, și cu comisia și cu ambasadorul ar trebui să servească pentru o strategie de comunicare, pentru a uh, suscita dezbaterea, pentru a crea sensibilități cu privire la situația din Bangladesh. Aceste cifre trebuie să fie cunoscute de un public cât mai larg și, cum spuneam, trebuie comunicate în mod intensiv și ele trebuie să servească, să, această comunicare trebuie să aibă un scop strategic. Apoi, cum spunea domnul Deva, am plecat în această țară, am vizitat-o și apoi ne-am întors cu un sentiment de speranță pentru că am văzut că existau proiecte de mici dimensiuni unde populația a putut să ia măsuri de protecție civilă și a făcut totul singură. Și chiar și datorită acestor uh, măsuri de mici amploare s-a putut reduce în mod drastic numărul victimelor în urma ultimelor cicloane. Uh, o altă problemă în Bangladesh este legată de populația musulmană. Este, cred, a treia populație din lume în ce privește numărul de musulmani. Și în această țară putem spune că uh, există o sfidare a stereotipurilor legate de conviețuirea între uh, musulmani și uh, creștini. În Bangladesh există o democrație, poate o democrație nu foarte sigură, dar există totuși o democrație care funcționează și care permite o alternanță la putere și care dă drepturi uh, femeilor și putem spune că este un prim pas către un adevărat pluralism politic. Și să menționăm că în această țară primul ministru este o femeie, uh, și alte personalități ale puterii sunt femei, precum și reprezentante ale opoziției sunt de asemenea femei. Această caracteristică ar trebui să fie una evidențiată, ar trebui să-i felicităm pentru acest lucru și să vedem, cum spuneam, că uh, ei râd în nasul stereotipurilor legate de uh, musulmani. Un alt aspect pe care l-a evocat domnul Deva și despre care am vorbit în Bangladesh, este următorul. Se spune că mai mult de jumătate din populația din această țară trăiește în zone urbane. Când am vizitat uh, Dhaka și chiar și alte regiuni din Pakistan și din Afganistan, mi-am dat seama că aici există o dezordine totală în orașe. și m-am simțit oarecum angoasat. Aici domnește economia informală, o economie la negru, dar totuși această economie reprezintă 70% din din întregul volum de eh, economie și aveți eh, dispensarea de cartier, eh, transporturi urbane și intraurbane și așa mai departe. Este o economie dinamică, dar aici am văzut că există o adevărată lacună în ce privește acordul, ajutoarele internaționale și în general, felul în care vedem noi economia din aceste țări, pentru că noi ne concentrăm asupra economiei oficiale și cred că trebuie să discutăm acest lucru cu ambasadori europeni și chiar și reprezentanții societății civile, pentru că ar trebui să avem o cooperare care să se concentreze asupra contextului urban și al organizării acestui, acestei rețele de orașe. Pentru că aici se găsesc adevărate megalopole care, cum spuneam, uh, în care, cum spuneam, domnește haosul și ele ar trebui mai bine organizate și cred că noi am putea să intervenim. Am putea să avem acțiuni bine țintite, de exemplu, microcredite acordate pentru dezvoltarea uh, cartierelor, pentru anumite zone urbane. Și, de asemenea, pentru a lua mai multe măsuri pentru a îmbunătăți curățenia, igiena și canalizarea în aceste megalopole urbane. Vă mulțumesc! Președintele, da, mulțumesc! Și eu m-am bucurat de faptul că a domnit înțelegerea între membrii delegației. Dacă nu mai sunt alte observații, aș vrea să trec la următorul punct, Domnul primul ministru din uh, Tuvalu va fi în curând printre noi, dar înainte aș vrea să rog pe domnul Cashman, care a fost șeful delegației în Botswana, să ne prezinte raportul dumnealui. Thank you very much, President. Um, this is... Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, rezumat oral, pentru că voi prezenta un raport înscris în ianuarie. Un lucru care m-a marcat în, în urma acestei vizite este că membrii acestei delegații chiar vroiau să se implice, să lucreze. Pentru că, în general, în presă ni se spune că uh, vorbim foarte mult și nu facem mare lucru. Dar uh, această delegație care s-a deplasat în Botswana era uh, exemplul contrar. Și Nica Vasileva și Lina Luana din, de la secretariat au muncit în, foarte greu în numele nostru și au lucrat mult înaintea reuniunilor noastre și, imediat, și chiar și după ce ele s-au terminat. Trebuie să vorbesc și despre um, uh, toți colaboratorii noștri care ne-au însoțit. Și domnul Paul Malin, care a fost șeful delegației UE și care ne-a însoțit practic la toate reuniunile Eh, ne-a ajutat foarte mult. Cred că ne putem aduce aminte de dumnealui de pe vremea când era, făcea parte din secretariatul nostru, dar acum, eh, în poziția pe care o ocupă, și, în, cum spuneam, ne-a fost de mare ajutor împreună cu uh, personalul său. Noi ne-am întâlnit cu mai mulți ambasadori din statele membre UE, precum un altul comisar din Regatul Unit, uh, reprezentanții ai ambasadei Franței, uh, a ambasadorului Statelor Unite și al ambasadorului Germaniei. Ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai uh, Băncii Mondiale și ai UNDP. Uh, um, um, Ne-am întâlnit mai întâi cu reprezentanți ai societății civile, inclusiv cu organizația Bocongo, care este o federație de ONG-uri care apară drepturile uh, femeilor, uh, uh, se ocupă de tinere, de educație, de drepturile sindicatelor. Dar de asemenea, care include și reprezentanți ai firmelor private, um, mici și mijlocii, ai întreprinzătorilor particulari, am avut apoi o întâlnire cu um, um, președinta adunării naționale și vreau să o recomand pentru felul în care doamna Margaret Nasha reușește să mențină disciplina atunci când uh, se află în fața unei adunări parlamentare dominată de bărbați. Este un adevărat exemplu. Ne-am întâlnit și cu ministrul pentru comerț, cu ministrul de afaceri externe, cu secretariatul Organizației Statelor din Africa de Sud, pentru că este o organizație cu un mare potențial de integrare regională, dar și dezintegrare, ca să spun așa. Și în toate aceste discuții am abordat chestiunea acordurilor de parteneriat economic. Și a fost foarte interesant să vedem că și ONG-urilor le pasă de aceste acorduri. Lor le pasă de directiva servicii și am putut să le spun că în ce privește serviciile și accesul la sectorul serviciilor din alte țări au uh, suscitat multe controverse și în Parlamentul European în timpul discuțiilor asupra directivei Bolkenstein. De asemenea, au exprimat îngrijorări în ce privește această clauză a națiunii favorizate, dar în primul și în primul rând mi-am dat seama că partea din Botswana își dorea să aibă un acord de parteneriat economic care să fie în interesul tuturor, deci nu numai a lor, ci a, ci a celorlalte state din regiunea, din partea de sud a continentului african. Am avut multe învățăminte de tras din strategia pe care o au ei, din angajamentele pe care le, um, și le-au asumat, de exemplu, pentru a furniza uh, medicamente um, antiretrovirale pentru um, cei infectați cu virusul HIV. Și pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, acum am să vă prezint câteva concluzii. A fost o vizită foarte productivă și a fost bine că am putut să mergem într-o țară despre care se spune că este o țară cu venituri medii și să vedem exact care sunt efectele crizei economice. Botswana exportă mai ales diamante și cupru. Și bineînțeles că piața diamantelor a fost una dintre primele care a fost afectată de criza economică. Și e foarte interesant să vedem ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, pentru că vedeți că urmează sărbătorile, că e vorba de Crăciun, anul nou, apoi de Valentine's Day, deci ocazii când se dau cadouri și abia după aceea vom putea să vedem dacă cu adevărat ieșim din perioada de recesiune, pentru că atunci când piața produselor de lux începe să funcționeze bine, înseamnă că și restul uh, scoate cum, cumva uh, capul de sub apă. Apoi am văzut că Botswana a reușit să se descurce. Ei au, aveau foarte multe rezerve financiare pe care au putut să le folosească acum și au putut să-și protejeze investitorii de exemplu, au putut să-și protejeze uh, procentul de 15% de acțiuni din uh, um, um, compania de Beers. Dar, bineînțeles, faptul că uh, exporturile depind atât de mult de diamant, de nichel și de cupru, uh, înseamnă că ei trebuie să se și diversifice. Ei știu că dacă nu-și diversifică economia, nu vor putea beneficia foarte mult de investiții directe. Acest lucru se reflectă și felul în care își organizează educația. Acum, în ce privește lupta împotriva uh, virusului HIV, o cifră care m-a uimit este că 85% din cei care au nevoie de această triterapie reușesc să obțină medicamentele respective. Și faptul că și-au respectat acest angajament în ciuda crizei economice a dus la o mărire a deficitului public cu 40%, dar ei uh, au putut să-și permită acest lucru pentru că, cum vă spuneam, aveau multe rezerve bugetare. Nu vreau să mai adaug prea multe, a fost uh, uh, ca și cum aș fi băut un pahar cu vitamine, să mă întâlnesc cu acești oameni politici care sunt curajoși, care își folosesc uh, um, inteligența și energia pentru a-și ajuta țara, pentru a face față fluxurilor de imigranți care vin din Zimbabwe sau și din alte țări din regiune și să uh, le acorde acestor oameni Uh, condiții umane de viață. Să, să vedem faptul că în aceste țări se recunoaște potențialul, rolul pe care îl joacă educația în dezvoltare, precum și faptul că se recunoaște rolul pe care trebuie să-l joace femeile. Trebuie să ne ocupăm de această foame de donatori dacă îmi permiteți acest termen, pentru că există și țări, precum Botswana, care s-au vindecat de această foame, sau cel puțin într-o anumită măsură. A fost foarte plăcut să facem această vizită, să fim împreună cu acei oameni și a fost atât de încurajator să vedem ce mulți ziariști au venit la conferința de presă finală și de faptul că ei sunt uh, buni cunoscători ai uh, realităților, a ceea ce mai rămâne de făcut uh, și mai ales buni cunoscători ai acordurilor uh, acestora de parteneriat economic, a punctelor uh, pozitive și a punctelor uh, divergente. Vă mulțumesc, cum spuneam, am avut foarte multe de învățat de pe urma acestei vizite. Președintele. Înainte de a da cuvântul altor persoane, vreau să vă spun, domnule Cashman, că sunt foarte impresionat de raportul dumneavoastră. Este un, un raport uh, model despre o țară model. De ce oare această țară nu își împărtășește experiența cu alte din țările noastre uh, beneficiare și partenere? De ce uh, nu vine Botswana să vorbească despre practicile sale, de exemplu, la summituri? θέλω να τονίσω ότι ήταν μια εξαιρετική αποστολή. Και... Mulțumesc. Vreau să vă spun că misiunea a fost într-adevăr memorabilă. Lucru care se explică și datorită infrastructurii de care am beneficiat în Botswana, cât și de uh, faptul că misiunea a fost uh, uh, prezidată de domnul Cashman. Am analizat toate sectoarele mm, acestei țări, economia, statul, societatea și mai departe. Lucrurile despre care a vorbit Michael merită să fie analizate mai mult. De exemplu, atitudinea statului față de Bushmen. Migrația internă. Eh, toate problemele de, legate de educație, de sănătate și așa mai departe. Vreau să vă mai spun că Michael Cashman a fost eh, foarte moderat în eh, prezentarea pe care a făcut-o cu privire la răspunderile sale în această misiune. Vreau să vă spun că a condus într-adevăr și în mod strălucit uh, toate discuțiile fără a se îndepărta uh, de subiect, oferind în același timp tuturor posibilitatea de a se exprima liber. Mai uh, vreau să vă spun că și mă bucur că în această dimineață a mm, susținut și a apărat cu multă pasiune drepturile omului. Uh, arătând că nu uh, trebuie să tolerăm existența unor uh, unități diferite pentru a măsura drepturile omului în funcție de tipul de țară cu care vorbim. Deci cu aceeași pasiune și entuziasm a apărat drepturile omului și în Botswana. Și insist asupra acestui lucru, deoarece ieri, în cadrul discuției pe care am avut-o cu uh, comisia, în cadrul Comisiei Mixte cu Turcia. Unii colegi uh, ne-au spus, uh, ne-am săturat să vă tot auzim vorbind de problema pe care le aveți cu Cipru. Deci, dacă unii colegi sunt Uh, sătui să audă vorbindu-se despre Cipru, ei bine, noi suntem sătui să tot auzim uh, despre situația tragică a acestei țări. Așadar, uh, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. Dacă nu mai sunt comentarii în legătură cu raportul Cashman, îmi face deosebită plăcere și onoare să salut Ehm, printre noi eh, pe domnul prim-ministru al statului Tuvalu, Așadar, dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să uh, urez bun venit excelenței uh, sale, Apizai Ieremia, prim-ministru al statului Tuvalu, pentru a discuta chestiunile legate de schimbările climatice. Am abordat deja acest, uh, am abordat deja această, acest subiect în cursul dimineții și iată că Uh, momentul este foarte binevenit, deoarece coincide cu conferința de la Copenhaga. Lumea așteaptă rezultate pozitive și în special așteaptă acele țări care sunt cel mai sever amenințate de schimbările climatice. Deci au uh, existat deja, există deja programe de, de pregătire, dar acest, acest stat uh, insular din Pacific este uh, în prima, pe, în prima linie a schimbărilor climatice. După cum uh, prezic uh, cercetătorii climatici, Tuvalu ar putea și probabil că într-o zi, de fapt, chiar va dispărea. Vă mulțumesc foarte mult, Excelență, că ați fost de acord să veniți printre noi și să vă adresați comisiei noastre și vă asigurăm de angajamentul nostru puternic de a lua măsuri curajoase. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Onorați deputați, membri ai Comisiei Permanente de Dezvoltare, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, cuvântul de bun venit și membrilor uh, comisiei că mi-ați dat ocazia să avem un schimb de opinii la ședința noastră de astăzi. Tuvalu și uh, Uniunea Europeană au un parteneriat bun de multă vreme, de mulți ani. Și guvernul nostru se angajează să continue pe această cale și în viitor. Una dintre chestiunile esențiale care afectează, deja țara noastră este această amenințare la adresa omenirii, de fapt întregii omeniri și este legată de schimbările climatice. Țara mea este foarte afectată și preocupată, pentru că Tuvalu este una dintre insulele joase care suferă deja și va suferi și mai mult în viitor dacă nimic nu se face pentru a schimba tendința actuală de creștere a nivelului mării și de încălzire globală. Aceste schimbări climatice pot amenința însăși existența națiunii noastre. În timpul uh, fluxului și a furtunilor, nivelul mării uh, ajunge din ce în ce mai mult uh, pe uscat și există locuri în care s-au măturat zone întregi, s-au distrus sate, recolte și copaci și se contaminează de asemenea și apa dulce, se distrug, așa cum am zis, recoltele și copacii. Rata acestor uh, furtuni severe uh, este din ce în ce mai mare uh, și distrug pădurile și copacii care ne protejează, de fapt, împotriva furtunilor. Temperatura apei crește și acest lucru afectează existența unui număr de ecosisteme și alimentarea noastră cu apă. De asemenea, suferim de secetă din ce în ce mai des și mai lungi Uh, ceea ce uh, evident afectează viața noastră. Pentru a uh, evita aceste, toate aceste lucruri în viitor, trebuie să luăm măsuri imediate la nivel mondial. Toate țările trebuie să facă eforturi concrete de a-și reduce nivelul emisiilor toate țările dezvoltate trebuie să ia măsuri la nivel național pentru a-și reduce emisiile până în 2017. Uh, economiile mari trebuie și ele uh, să vadă dincolo de interesele corporatiste și alte țări trebuie și ele în mod uh, voluntar și deliberat să introducă măsuri de reducere a emisiilor. Pentru a stabiliza nivelul emisiilor de bioxid de carbon avem nevoie de măsuri și uh, să ne oprim la nivelul din, 2015, după care să le reducem. Acest efort global de reducere a emisiilor trebuie să asigure că nivelul de creștere a temperaturii este mai mic de 1,5 grade Celsius la nivel preindustrial. Și există o chestiune de politică națională care trebuie lansată ca reacție la schimbările climatice. Printre ele se află, în primul rând, ă, construirea și adaptarea măsurilor de protecție la nivel național. Și aici Tuvalu are un ă, astfel de program prin care pune în aplicare uh, și pune deja în aplicare o serie de elemente ale acestui program. Prima prioritate este acela de a construi barierele uh, uh naturale pentru a proteja recifurile de, colar, uh, de coral și coasta, zona de coastă. Unul dintre, una dintre consecințele uh, principale vor fi uh, cicloanele mai puternice. De aceea trebuie să ne străduim să construim niște bariere naturale pentru a-i proteja uh, pe oameni uh, și recoltele și bunurile lor. Tuvalu se angajează să-și reducă nivelul de emisii, chiar dacă emisiile în Tuvalu sunt absolut minore în comparație cu alte țări. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru uh, faptul că Parlamentul European, uh, în legătură cu această uh, chestiune esențială a schimbărilor climatice, s-a angajat să ia măsuri și să ajute statele insulare. Mulțumesc foarte mult și domnului Tanoc pentru întrebările pe care le-a pus cu privire la asistența pe care statele cele mai vulnerabile față de schimbările climatice o primesc. Comisia, de asemenea, ne-a oferit o serie de informații. Eh, este vorba de 3,2 milioane de euro care vor fi eh, alocate pentru Vanatu și 3,8 pentru Maldive. În plus, avem și 2,2 milioane de euro alocate dezvoltării regionale pentru a promova uh, Uh, existența acestor uh, insule și sustenabilitatea lor. Ați vorbit despre resursele alocate în cadrul Fondului European de Dezvoltare, care vor fi folosite pentru a finanța uh, care nu trebuie alocate, alocate unor proiecte care riscă să devină nesustenabile. Permiteți-mi să vă asigur că statul Tuvalu se confruntă cu un viitor nesigur datorită schimbărilor climatice și noi ne vom strădui să luptăm și să ne păstrăm statul nostru, viața noastră și felul nostru de viață. Nu ne gândim la nicio formă de migrare. Credem că uh, se iau atitudinile, măsurile corecte pentru a uh, se aborda această problemă a schimbărilor climatice. Comisia uh, se teme că măsurile luate în Tuvalu nu sunt durabile, nu sunt sustenabile atunci când se pune problema contribuției la programele noastre. Regatul Unit și alți donatori au uh, fost de acord să contribuie într-un, uh, într-un, la un fond care să permită uh, statului Tuvalu să-și, să-și plătească datoria pe care o are sa și pentru a finanța o serie de proiecte de dezvoltare pentru care nu am reușit să găsim donatori. Uh, acordul internațional care guvernează acest uh, fond uh, este stabilit de către donatori. După ce se plătesc cheltuielile de administrare, tot ce rămâne din această finanțare ajunge în Tuvalu. Fondul a fost stabilit în 87 cu o valoare de 6 milioane de dolari și a ajuns la uh, 100 de uh, milioane. În afară de capitalul fondului, credem că, dacă ni se acordă suficient uh, timp, uh, dobânzile, uh, creșterea fondului poate fi folosită pentru programe de adaptare uh, pe care altfel nu ar fi foarte ușor de finanțat de către uh, finanțatori. Domnule președinte, Mă bucur că am reușit să uh, schimb aceste opinii împreună cu dumneavoastră uh, referitor la schimbările climatice și vă rămân în continuare la dispoziție. Mulțumesc pentru această declarație sinceră. Am, uh, sunt de mult membru în Parlamentul European, am fost și deputat britanic înainte, dar nu am mai auzit niciodată așa un citat, cum ați spus dumneavoastră, că ar fi declarat Comisia, comisia despre viitorul țării voastre. Uh, este strigător la cer și înainte de a da cuvântul Comisiei am să-i dau cuvântul domnului Cashman. Thank you, Prime Minister, for coming here to um, uh, Vă mulțumesc, excelența voastră, că ați venit aici printre noi să vorbiți despre realitatea și consecințele schimbărilor climatice. Eh, știți că unii susțin că nu există astfel de schimbări și că nu este efectul activităților eh, umane. Dumneavoastră, iată, ați venit și ne spuneți că, de fapt, situația e cu totul alta. Vorbim de multe ori în eh, acest forum despre statele insulare mici și efectele asupra lor, dar numai în situații foarte dramatice dar cred că prezentarea dumneavoastră astăzi ne-a reamintit că, de fapt, lucrurile se întâmplă tot timpul, în fiecare minut și, se, și vă afectează în atât de multe feluri, așa cum povesteați cu apa și cu seceta. Efectele asupra recifurilor de colare, asupra uh, uh, faunei marine, uh, Uh, demonstrează tuturor că, într-adevăr, e nevoie să luăm măsuri imediate și avem nevoie de acord la uh, Copenhaga. Și avem nevoie nu numai de vorbe, ci de fapte și de uh, finanțare. Într-adevăr, trebuie să reducem aceste emisii până în 2017, dar nimeni nu, nu trebuie să susțină că uh, nivelul maxim trebuie să fie cel din 2015. Uh, nu se poate nega uh, răspunderea noastră și parteneriatul nostru comun care trebuie să existe pentru a rezolva acest, această problemă. Pentru că constatăm încă o dată că în, în această criză economică și financiară unele state membre își pun sub semnul întrebării ajutoarele pentru dezvoltare, dar Eh, se gândesc dacă eh, să păstreze chiar la nivelul de 0,7, spunând că nu există finanțare suplimentară pentru a face față consecințelor schimbărilor climatice. Așadar, noi toți, în Uniune și în afara ei, trebuie să lucrăm împreună pentru a susține acest lucru. Nu e vorba doar de noi, eh, ci și de generația viitoare. În cazul dumneavoastră, situația e dramatică, se întâmplă astăzi și acum se pune deja problema supraviețuirii. Ceea ce faceți pentru a pregăti și a vă apăra împotriva acestui fenomen sunt remarcabile. Și în final vreau să vă spun că această, amintire, această reamintire a realității schimbărilor climatice nu putea să pice la un moment mai bun. Aceste riscuri și amenințări nu sunt imaginare, ci sunt reale și se întâmplă acum. Uh, în uh, numele partidului meu politic, uh, social-democrat, vă spun că nu sunteți singurul care luptați. Luptăm cu toții împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cashman. Și acum domnul Görans. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc Doresc și eu așadar să mulțumesc uh, domnului prim-ministru care ne-a arătat uh, foarte clar că este nevoie să luptăm pe toate fronturile. Dumneavoastră vă confruntați cu uh, schimbările climatice acum și foarte, și foarte dramatic în țara dumneavoastră. În al doilea rând, ați arătat că este nevoie să facem în, în așa fel uh, încât temperatura uh, să nu uh, crească cu peste 1,5 grade. Deci, când zic să luptăm pe toate fronturile, mă refer și la, front, la frontul finanțării, al fondurilor. Și ați vorbit uh, despre fondul european de dezvoltare. Cred că aici trebuie să lucrurile să fie foarte uh, clare la uh, Copenhaga. Dacă avem uh, fonduri suficiente pentru a combate uh, schimbările climatice în, uh, asupra țărilor în curs de, de dezvoltare, este vorba de o finanțare tradițională care corespunde asistenței acordate țărilor în curs de dezvoltare și așa cred eu, sau e vorba de alte fonduri. În acest al doilea caz, ar trebui să regândim ajutorul public pentru dezvoltare, ceea ce ar fi un lucru dramatic, având în vedere faptul că uh, suma disponibilă la ora actuală uh, pentru dezvoltare este deja insuficientă pentru a atinge obiectivele mileniului. Așadar, la Copenhaga v-ați exprimat uh, punctul de vedere din acest pe această temă și uh, ați interpretat lucrurile așa cum am uh, zis eu acum? Thank you, Mr. Gorens. Mr. Pong. Mulțumesc, domnule Görens. Merci, monsieur le président. Are cuvântul următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să intervin și eu în această dimineață pentru că astăzi am evocat de două ori două probleme și două consecințe ale schimbărilor climatice. A fost vorba mai întâi de problema din Bangladesh, pe care ați prezentat-o dumneavoastră, domnule președinte, și m-am bucurat să aflu în această dimineață faptul că topirea ghețarilor de pe Himalaya este o consecință a schimbărilor climatice, uh, și că ar trebui ca uh, Bangladesh, cei din Bangladesh să-și ridice uh, satele ca să nu fie inundați. Vreau să-i salut pe colegii din Pacific care sunt alături de noi, domnul prim-ministru, și m-am bucurat de asemenea să îi aud chiar pe ei vorbind despre situația din Tuvalu, pe care o cunosc foarte bine ridicarea nivelului mărilor este cea care face ca Tuvalu să fie scufundat, inundat în timpul uh, marelor puternice. Aceste insule din Pacific, Tuvalu, Kiribati sau insulele Marshall, sunt insulițe mici din Pacific pe care le cunoaștem bine, sunt vecine cu noi și suferă de problemele schimbărilor climatice. Vreau și eu să mă asociez celor spuse de prim-ministru în această dimineață cu scopul de a sensibiliza Parlamentul European față de această problemă, nu chiar cotidiană, dar constantă a acestor persoane, a acestor populații din insulele din Pacific. Dacă noi nu le vom acorda mijloace ca să-și poată înălța malurile, să construiască aceste baraje pentru a împiedica inundațiile, problemele exodului acestor populații spre alte continente se va face resimțită. Ați spus pentru Bangladesh că e cazul de 20 de, este situația 20 de milioane de eventual strămutați. Este foarte grav și vreau să mă alătur celor spuse de prim-ministru Trebuie să încercăm să găsim fonduri pentru ca aceste populații să nu fie strămutate. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, doamna Levin. Uh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezența aici. Mi-a făcut mare plăcere să vă ascult și de asemenea, m-am bucurat că dumneavoastră ați menționat faptul că creșterea temperaturii ar trebui să fie limitată la 1,5 grade Celsius și nu 2 grade, așa cum au stabilit liderii mondiali. Poate părea radical să menționăm o astfel de cifră și nu pe cea de 2 grade, însă ne confruntăm de fapt cu o amenințare foarte radicală. Este vorba de amenințarea schimbărilor climatice. aceste schimbări nu se vor întâmpla neapărat la modul treptat. Suntem la un punct de cotitură acum și 2 grade Celsius s-ar putea să fie prea mult pentru planeta noastră. Atunci când creșterea temperaturii se va accelera, mecanismele din ecosistemele noastre vor face să crească și mai mult temperatura. Și deci vom fi confruntați cu o situație pe care populația umană nu o va mai putea combate. Trebuie ca noi toți, din statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, să avem un punct de cotitură mental în legătură cu structura societăților noastre. Și mi se pare ironic și în același timp încurajator faptul că există așa numitul uh, Happy Planet Index, indicele planetei fericite. Este vorba de o fundație care încearcă să ne transforme în cele mai fericite persoane de pe pământ sau a încercat să identifice cine sunt cei mai fericiți de pe pământ, ei bine, câștigătorii au fost tuvaluanii. Percepția fericirii la uh, acest popor uh, nu se cuantifică în funcție de resursele naturale neapărat. Contează cât de mult țineți cont de pământ, cât de mult menajați resursele naturale și tuvaluanii au câștigat având cea mai bună percepție a fericirii în raport cu resursele naturale pe care le folosesc de fapt. Deci aveți multe lucruri pe care puteți să le predați liderilor occidentali din statele occidentale despre cum anume ar trebui să considerăm că se poate desfășura un trai fericit. Eu mă bucur că ați venit aici și mă bucur că aveți ocazia de a vorbi la Copenhaga. Mulțumesc! Aș dori să întreb Comisia Europeană și mai ales pe domnul director Riera, care este alături de noi, dacă dorește să uh, explice la ce se referea Comisia în citatul menționat anterior. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne-ați invitat la această dezbatere și aș dori să îi mulțumesc uh, domnului prim-ministru al Tuvalu pentru uh, prezența aici. Suntem și noi preocupați de aceleași lucruri în această regiune a insulelor din Pacific. Și nu vorbim despre impactul schimbărilor climatice, vorbim de fapt despre supraviețuirea câtorva țări și menținerea traiului normal a unui număr foarte mare de cetățeni. Noi susținem cât se poate de puternic acțiunile prezentate de prim-ministru și în acțiunile noastre în domeniul dezvoltării, cooperării și al schimbărilor climatice, am respectat întotdeauna principiul că cei care vor avea cel mai mult de suferit sunt cei care contribuie cel mai puțin la provocarea problemei. Și de aceea credem că ar trebui să ne consolidăm reacția pentru a-i susține pe acești Uh, cetățeni implicați în procesele din multe state în curs de dezvoltare. Am alocat instrumente de la Alianța Mondială pentru Schimbările Climatice și ne bucurăm de sprijinul continuu al Parlamentului European. Nu e vorba numai de un sprijin politic și moral, ci chiar de un sprijin financiar. Și am alocat nu tuturor statelor în curs de dezvoltare, ci mai ales celor mai puțin dezvoltate și în special statelor insulare mici. Pentru că nu este vorba de impact aici, e vorba de supraviețuire, pur și simplu. Dacă îmi permiteți, Aș dori să vă felicit pentru eforturile care se fac în țara dumneavoastră, domnule prim-ministru. Foarte adesea constatăm în multe state în curs de dezvoltare faptul că planurile naționale de adaptare de atenuare a schimbărilor climatice sunt formate din proiecte destul de împrăștiate, adică proiecte prezentate într-un fel de abordare a bradului de Crăciun și fără niciun fel de nucleu strategic. Cred că în cazul Tuvalu am discutat în cadrul discuțiilor de cooperare și parteneriat, am discutat despre o strategie cât se poate de bine gândită, o strategie cuprinzătoare care ar trebui să dea roade. Este vorba de un proces pe care noi am dorit să îl vedem reprodus și în alte țări. Ajung acum la subiectele specifice, domnule prim-ministru. După cum bine știți, am uh, avut o cooperare foarte bună în cadrul programelor naționale și uh, am pus accentul, de fapt, dumneavoastră ați pus accentul uh, în parteneriatul nostru pentru dezvoltare pe apă și uh, pe uh, furnizarea de apă uh, curată. Mă bucur să spun acest lucru uh, pentru că uh, și Parlamentul European a contribuit la Alianța pentru Schimbările Climatice, Alianța Mondială și prin proiectele pe care le vom susține în cadrul uh, acestei alianțe pentru Vanuatu și Maldive, vom susține prin alocările pe 2010 administrate de Parlamentul European, mai ales Tuvalu și dorim să demarăm discuții cu dumneavoastră ca să vedem cum putem structura mai bine toate acestea. De asemenea, ținem seama de ideea dumneavoastră. Este o idee foarte bună crearea unui fond de finanțare care să ne permită punerea în comun a resurselor din diferite colțuri ale lumii. În discuțiile cu dumneavoastră, domnule prim-ministru, am crezut că trebuie să discutăm această posibilitate. Noi am fi favorabili pentru că credem că e cea mai bună cale de a ne uh, plia pe strategiile dumneavoastră atât de bine concepute. Mai mult aș dori să mai subliniez un lucru și cred că este valabil în special în Pacific. Acolo schimbările climatice nu sunt o problemă națională, sunt doar o problemă, sunt în principal o problemă regională. Și în cadrul a ceea ce noi numim alocările intra-ACP, am creat un pachet special care să sprijine asociațiile regionale în rezolvarea problemelor puse de schimbările climatice. Și am alocat opt milioane de euro pentru întreaga regiune din Pacific pentru a face față schimbărilor climatice. Și în acest caz avem în vedere posibilitatea de a canaliza aceste fonduri prin susținere bugetară acolo unde este posibil pentru a uh, Uh, consolida implementarea și a o grăbi. Dincolo de toate acestea, mai avem o, un fond de 8 milioane destinat exclusiv statelor mici insulare din Pacific. Cred că avem o strategie bună care ne permite să uh, ancorăm în termeni strategici tot acest sprijin uh, și așteptăm cu nerăbdare discuțiile ulterioare cu dumneavoastră și cu guvernul dumneavoastră, domnule prim-ministru, ca să punem uh, lucrurile în mișcare cât mai repede. Vreau să mulțumesc încă o dată Parlamentului și Alianței uh, Globale pentru Schimbări Climatice, care ne permite nu doar să uh, susținem un dialog politic cu statele ACP și cu statele în curs de dezvoltare, ci și să începem proiecte pilot, cum este uh, cazul celor din Tuvalu, și sperăm că acestea vor da roate cât de repede posibil. Mulțumesc, domnule director. Deci ar trebui să înțeleg că aceste opt milioane sunt destinate proiectelor pilot și că dacă acestea funcționează, vom uh, face o finanțare mai consistentă? Asta trebuie să înțeleg. Da, e o încercare bună. Va depinde foarte mult de rezultatele conferinței de la Copenhaga și de arhitectura financiară pe care o vom crea ca rezultat. Uh, Cred că deocamdată acestea sunt fondurile disponibile care trebuie să fie luate în calcul. Impactul regional, mai ales în Pacific, al schimbărilor climatice, pune multe provocări și pe baza acestora uh, nu trebuie să uităm că unul din punctele cheie pentru finanțarea schimbărilor, mă rog, reacțiilor la schimbările climatice este să avem strategii pentru a ne confrunta cu aceste provocări. Eu cred că pe termen mediu, dacă strategiile există, sigur, și în funcție de rezultatele de la Copenhaga, dar în orice caz, fondurile ar trebui să vină nu numai de la Uniunea Europeană sau de la Comisia Europeană, ci de la uh, diferitele guverne. Aici avem un caz unde avem o strategie foarte bine gândită care pune în comun multe strategii, multe proiecte comune și cred că așa trebuie să se pornească susținerea viitoare. Mulțumesc, domnule director, cred că nu erați în sală atunci când am discutat mai devreme despre schimbările climatice. Domnul director Rudy Hauscher era aici, însă el a fost de acord cu Uh, ideea Naiunilor Unite și mai ales ideea lui Antonio Vigilante dintr-un raport și anume dacă uh, folosim adaptarea la schimbările climatice, accelerăm dezvoltarea. Nu e vorba de opțiuni. Trebuie făcute amândouă. Schimbă, uh, combaterea schimbărilor climatice nu ne îndepărtează de la dezvoltare. Din potrivă, cele două sunt părți ale aceluiași proces. Și în acest caz, Fondul European pentru Dezvoltare uh, poate fi folosit și pentru adaptarea la schimbările climatice, care ar deveni o activitate inclusă în dezvoltare. Am dreptate? Sigur, sigur. Sincer, nu vreau să uh, filozofez, însă cred că schimbările climatice ar trebui pe termen mediu să schimbe modul în care noi vedem dezvoltarea și modul în care acționăm în domeniul dezvoltării. Și cred că, dincolo de finanțarea unor proiecte specifice de schimbări climatice, cred că uh, um, legătura cu schimbările climatice va schimba complet modul în care abordăm dezvoltarea. Mulțumesc, domnul Gărenț. Mai rămâne o întrebare. Trebuie să știm dacă folosim fondurile rezervate ajutorului public pentru a lua sume destinate finanțării atenuării schimbărilor climatice și e inacceptabil să nu ni se răspundă. Eu vreau să îmi explice Comisia ce este cu această tentativă, pentru că unele state membre sunt de o părere și celelalte de exact părerea opusă. Eu cred că Europa ar trebui să-și clarifice poziția înainte de a vorbi la Copenhaga. Mi se pare esențial, dacă dorim un acord, dar trebuie să avem o majoritate dublă, cea a statelor și apoi a celor a statelor din anexa 1, statele responsabile de producție. Dacă obținem aceste majorități și vrem să acționeze și țările în curs de dezvoltare, trebuie ca Europa să nu mai lase niciun fel de ambiguitate aici. Pentru că altfel suntem coresponsabili pentru o minciună colectivă. Nu știu dacă domnul Riera dorește să răspundă. Cred că este clar că nu trebuie să blocăm programele existente din cauza uh, finanță, pentru că finanțarea programelor de schimbări climatice ar pune probleme. Nu cred că trebuie să fie o sumă care să dea cu minus sau un joc la zero, dacă la asta vă referiți. Finanțările uh, nu trebuie în niciun caz să uh, antreneze o scădere a susținerii proiectelor existente. Mulțumesc! Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prim-ministru din Tuvalu a vorbit și la Stockholm la zilele dezvoltării și cred că dumneavoastră ați spus? Atunci un coleg al dumneavoastră din Tuvalu a fost prezent acolo. Sunt sigur că era cineva din Tuvalu. În orice caz s-a spus că de, nu înțelege de ce noi stăm și discutăm atâtea probleme în timp ce uh, țara dumneavoastră se înneacă. La Copenhaga s-a zvonit că unele state membre vin cu ideea că cel puțin o parte din, schimbările, din măsurile destinate schimbărilor climatice ar putea să fie plătite din fondurile pentru asistență directă. Și sunt de acord cu colegul Gărânț, mi se pare inacceptabil, pentru că finanțarea măsurilor de adaptare sau de atenuare a schimbărilor climatice nu pot fi decât o precondiție pentru uh, evoluția dezvoltării. Și mi se pare de neconceput ca noi să finanțăm din uh, fondurile pentru asistență directă măsurile pe care trebuie neapărat să le plătim. Este datoria noastră să plătim, pentru că poluatorul plătește. Acesta este principiul prevalent. Și am înțeles că să aveți o majoritate pentru a bloca astfel de inițiative. Și dacă e adevărat, Comisia Europeană trebuie să aibă o poziție foarte puternică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule prim-ministru. Știu că aveți un orar foarte încărcat, dar puteți vedea că noi uh, dezbatem aici cu cât se poate de serios. Deci vă rog să spuneți câteva cuvinte de răspuns. Domnule președinte, stimați membrii Comisiei pentru Dezvoltare, doamnelor și domnilor, aș dori și eu încă o dată să vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Am uh, aflat foarte multe din această discuție și ca întotdeauna noi considerăm că este un gest frumos al comisiei dumneavoastră să se gândească și la țara noastră și la alte state vulnerabile față de efectele schimbărilor climatice. În ceea ce privește aranjamentele de finanțare și ideile menționate în această sală, vreau să vă spun că eu mulțumesc Uniunii Europene, indiferent de uh, metodele folosite, vreau să mulțumesc pentru uh, facilitatea privind apa am înțeles că fondurile vor uh, fi trimise anul viitor, în 2010. Noi vrem să spunem că dacă se vor dacă se poate să se trimită aceste fonduri cât mai repede pentru ca noi să uh, creăm aceste sisteme pentru cetățeni. După cum ați auzit, impactul schimbărilor climatice se întâmplă astăzi și nu mâine, deci vă rog să ne ajutați cât mai repede. S-a pus o întrebare legată de asistența directă de către domnul de acolo și dacă acești fonduri ar trebui să fie împărțite între finanțarea obișnuită și finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice. E, noi, statul nostru ar vrea să sugereze să se primească fonduri noi, conform deciziilor de la Copenhaga. Pentru că, după cum ați menționat și dumneavoastră, dacă asistența directă se va împărți în două, atunci uh, dezvoltarea noastră va fi uh, perturbată. Și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, șansa de a fi venit aici. Mulțumesc, domnule prim-ministru, îmi face mare plăcere că ați putut veni și discuta cu noi și mă bucur că unele din neînțelegerile care fi putut apărea din răspunsul comisiei uh, au fost lămurite din discuția dumneavoastră cu domnul Charles Tannock. Aș dori să se menționeze în procesul verbal că s-a disipat această neînțelegere, acum știm încotro ne îndreptăm și sperăm să avem succes la Copenhaga. Thank you. Thank you last finish. Your last announcement is. Uh... Următoarea reuniune a Comisiei pentru Dezvoltare se va desfășura la Strasbourg luni 14 decembrie de la orele 19 la 20.30. Așteptăm încă aprobarea conferinței președinților pentru această reuniune și vom mai avea încă o reuniune joi 17 decembrie de la orele 9 la 10.30 pentru a ne întâlni cu uh, câștigătorii premiului Saharov din Rusia. Este o reuniune comună cu AFET, DROA și DEVE, bineînțeles. În 25 ianuarie avem următoarea reuniune la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult!